Buongiorno a tutti, cominciamo. Bună dimineața. Începem, vă rog să luați loc. Allora, uh, prima di iniziare Vom începe în, în, Înainte de primul punct de pe ordinea de zi de astăzi, vreau să vă amintesc, așa cum am vorbit ieri, că în cadrul eh, zilei de astăzi, până la prânz vom avea nevoie și de chestionarul cu cele cinci cele mai importante întrebări pentru audierea reprezentanților Curții de Conturi și Comisiei. Dacă nu vom putea înainta aceste întrebări până pe 6 noiembrie, va fi neplăcut. Vă rog să ajungem la o soluție de compromis în cald. Este important și pentru grupurile politice. Eu până acum nu am primit decât din partea grupurilor întrebări. Aș vrea să vă puneți de acord asupra a cinci întrebări pe care să le avem pentru audierea comisarului și pentru membrul Curții de Conturi. Domnule Gar, doriți să spuneți ceva, vă rog, doamna Gresle și cu mine, din partea grupului S și D și PPE, am căzut de acord. Le veți primi din partea noastră ca formule de compromis. Perfect. Se le E foarte bine, vă rog, cine dorește să mai intervină? Domnule președinte, îmi pare rău, dar această ezitare denotă faptul că strângerea acestor propuneri de întrebări nu este chiar în sensul uh, celui care a avut inițiativa. Ar trebui să ne concentrăm pe conținuturile care sunt foarte importante pentru comisia noastră. De aceea durează atât de mult. Eu cred că pe ele trebuie să ne concentrăm și să nu acceptăm ceva ce nu are nicio legătură cu noi. Eu iau notă de ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi votul privind descărcarea de gestiune pentru 2007. Ieri, raportorul, domnul Sondegaard, a prezentat subiectul. Dumneavoastră aveți și lista de vot și cred că mai există un anexă uh, dacă nu există obiecții, atunci aș spune că nu va fi nevoie de un vot electronic, ci putem să votăm ridicând mâna. Deci votăm privind descărcarea de gestiune pentru 2007 bugetul general al Uniunii Europene, Consiliul. Amendamentul 14 respingerea uh, descărcării, o solicitare din partea doamnei Andrei, sunt cine este pentru? Tocmai îmi sugerează cineva, dar vă întreb înainte, cine este împotrivă? Se respinge. Punctul 2. Caduc. Pentru că este legat de prim amendament. Și ajungem acum la uh, propunerea de rezoluție pe marginea raportului. Trecem la punctul 1. Cifra 1. Nu. Punctul 1, doamna Andrei cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la punctul 2, de asemenea al doamnei Andreea Andreasen. Cine este pentru? 2. Împotrivă? Se respinge. Aliniatul 3 din partea doamnei Gresle. Cine este pentru? Împotrivă. A, ă, se aprobă. Se adoptă. Alineatul 4, de asemenea, din partea doamnei Gresle. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Alineatul 5, din partea domnului vicepreședinte Odi. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Trecem la compromisul uh, oral, la amendamentul numărul 1, astfel modificat, uh, așa cum am discutat ieri. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la compromisul oral cu privire la amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Trecem acum la votul final cu privire la propunerea de rezoluție astfel amendată. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Sì, necessitiamo. Vabbè, la, no, no, no, no, duo, sono due votazioni. Sì, eh, infatti l'avevo detto prima. Una, uh, una precizazione solamente. Vreau să fac o precizare, vă rog, din partea secretariatului. E nevoie să mai votăm și la început, după respingerea celor două amendamente din partea doamnei Andreasen, deci după amendamentul 14, amendamentul 13 trebuie să votăm un vot suplimentar cu privire la propunerea de decizie finală. Deci cine este pentru? Da, domnule președinte, nu știm despre ce vorbiți și, de fapt, ce votăm. Puteți să ne precizați? Da, sigur, spune președintele. Mi-a spus secretariatul la dinauri că, așa cum se vede în lista de votare, după amendamentul 14 și amendamentul 13 din partea doamnei Andreasen, trebuie să votăm suplimentar cu privire la propunerea formulată de către doamna Andreasen. Deci, o, uh, un vot cu privire la decizia de descărcare. Cum? Yes, Chairman, just to clarify. Uh... Domnule președinte, ca să clarificăm lucrurile, pe lângă voturile cu privire la propunerea de rezoluție, Trebuie să votăm propunerea de decizie pentru care avem nevoie de voturi, pentru că trebuie să numărăm voturile, că acesta este numărul de care, pe care trebuie să-l trecem apoi în raportul adoptat. Mulțumesc, dar asta e altceva decât amendamentul 13. Amendamentul, amendamentul 13, la care scrie aici, scrie că este caduc dacă se adoptă 14. Deci acum votăm acordarea sau nu a descărcării. Pentru noi e important să știm ce votăm, ca să nu votăm împotrivă când ar vrea să votăm pentru. No, no, In realtà la votazione... Nu, de fapt, votul final, eu așa am înțeles, include și acest uh, amendament. Deci nu e nevoie să votăm și acesta separat. Dar dacă cineva vrea să voteze de siguranță, și acesta putem. E clar, putem să votăm acum? Bun. Atunci, supunem la vot uh, rezoluția după ce au fost respinse amendamentele doamnei Andreasen. Cine este pentru? Împotrivă? Ah, okay. Trebuie să numărăm, deci vă rog uh, să ridicați mâinile. Cine este pentru? Împotrivă? Cine este împotrivă? Abțineri? Nimeni? Bun. Atunci să mergem mai departe. Mulțumim domnului Zondergaard pentru activitatea sa la acest punct. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de adoptarea recomandărilor coordonatorilor. O să vă dau câteva informații despre întâlnirea pe care am avut-o ieri la ora 15 între președinte și coordonatorii grupului. A trebuit în primul rând să confirmăm uh, raportorii pentru procedurile următoare, mai ales cei care se vor ocupa de descărcarea 2008. Au fost nominalizați pentru descărcarea 2008 în ceea ce privește comisia, domnul Liberatski și pentru descărcarea 2008 agenții, domnul Matiev. Apoi am hotărât de asemenea în legătură cu delegațiile 2010. Delegațiile au fost uh, puse în ordine prioritară și s-au stabilit și datele. Va fi o vizită în Grecia a comisiei noastre din 27 aprilie în 30 aprilie, o delegație va pleca în Croația de la 1 la 4 iunie și o delegație în Ungaria din 28 septembrie până la 29 ă, și apoi 27 octombrie, 29 octombrie în Italia. Acum însă grupurile trebuie să indice cât mai repede cei 25 membri care vor participa la aceste patru delegații, care vor fi după aceea, unde detaliile vor fi uh, hotărâte după aceea și în funcție de proporționalitate și reprezentativitatea grupului în Parlament se vor decide ce membri vor pleca unde. De asemenea, s-a confirmat uh, audie, s-au confirmat audierile pe 2010, audierile vor fi în principal următoarele. Eficiența și eficacitatea sistemelor de control la cel de-al șaptea program cadru pentru reformă, de asemenea câteva dosare care sunt încă pe rol, stare importante legislative care se află la Consiliu, cum ar fi, de exemplu, legea pentru îmbunătățirea procedurilor administrative în interesul financiar comunitar, transparența fondurilor structurale și uh, buna stabilire a beneficiarilor, uh, de asemenea, acestea au fac parte din reforma regulamentului financiar. 4. Audierea cu privire la în 2010, audierele din 2010 au fost stabilite de asemenea și ca date. Am stabilit de asemenea și perioadele, așadar, între aprilie, iunie, iulie și septembrie. A trebuit de asemenea să decidem în urgență, pentru că au rămas fonduri, ce se întâmplă cu uh, vizitele de studiu din 2009. De asemenea, uh, s-a vorbit despre sistemele de control și gestiune ale statelor membre și uh, de uh, fondurile pentru 2007-2013 despre care se va ocupa, de care se va ocupa domnul Liberațchi și uh, de bilanțul, de bugetul comunitar pentru care mai trebuie să găsim un raportor. După cum știți, au fost decise deja aceste lucruri, dar nu au fost programate încă în detaliu, pentru că mai avem de discutat pe această temă în 2010. De asemenea, am stabilit o audiere și programul audierii comisarilor noi sau renoiți. Și vom uh, aștepta și indicațiile conferinței președinților. Audierile vor avea loc la Strasbourg pe 25 noiembrie, Strasbourg 26 noiembrie și la Bruxelles pe 30 noiembrie, Bruxelles 1 decembrie, Bruxelles 2 decembrie, 3 decembrie, 4 decembrie. Și de asemenea vreau să vă uh, mai amintesc uh, ce am spus înainte și anume că și conferința președinților a oferit un chestionar generic, general, pentru toți comisarii pe care trebuiau să-l completeze aceștia. A existat o cerință din partea acestei, pentru această, față de această nouă comisie, prin care uh, fiecare uh, comisar trebuia să răspundă la acest chestionar, care privește, bineînțeles, uh, și uh, Comisia pentru Control Bugetar. Așadar, acest chestionar a fost uh, definitivat și a fost trimis comisarilor am avut o listă foarte lungă pe care a trebuit să o adoptăm în reuniunea coordonatorilor. Am avut, de asemenea, avem foarte puțin timp la dispoziție pentru aceasta cu privire la audierea noilor membri din, din Curtea de Conturi a Europei. Știți că între mai și noiembrie anul trecut um, expiră mandatele responsabililor actuali și deci trebuie să avem audieri noi. Chiar și la acest punct am decis uh, să trimitem un chestionar candidaților care postulează pentru funcția de, de auditor la Curtea de Conturi, la care aceștia trebuie să răspundă. Avem și un calendar politic pentru anul 2010, pentru Comisia noastră de Control Bugetar. Acest program uh, pentru uh, și de asemenea programul de vizite la Curtea de Conturi care are loc chiar astăzi, una dintre vizite, ar fi important deci să vă mai amintesc încă o dată care sunt prioritățile noastre în cadrul acestei uh, vizite, dar au fost făcute propuneri din partea multor grupuri, mai ales din partea celor trei grupuri principale din Parlament cu privire la această vizită. Directorul Olaf a cerut comisiei să facă o vizită la um, birourile OLAF, probabil va fi pe 3-4 februarie 2010 sau pe 15 martie sau pe 17 martie. Mai avem o problemă destul de delicată care a fost ridicată de mai multe comisii din Parlament care se suprapun în anumite domenii și teme cu comisia noastră. Comisia pentru probleme de afaceri juridice a discutat cu noi despre aceste subiecte și am, am vorbit cu uh, președintul, uh, președintele Comisiei Juridice în cadrul conferinței președinților de comisii care sunt competențele Comisiei Control Bugetar față de competențele Comisiei lor. Am cerut de asemenea secretariatelor să găsească un compromis în această problemă pentru nesupropunerea subiectelor și de asemenea Comisia pentru Afaceri Juridice a, va avea posibilitatea să exprime, să-și exprime punctul de vedere pe acele aspecte ale activității comisiei noastre care privesc această comisie. Mai am uh, alt punct important și anume faptul că delle persone che avevano votato domnul Andreasen doamna Andreasen a, par a hotărât că atunci când există nevoia de a vota asupra unei probleme în, pe ordinea de zi, chiar dacă acesta nu apare uh, pe ordinea de zi scrisă, atunci, dacă există un acord între membrii comisiei, ca aceștia să poată vota acel subiect. Nu e vorba de chestiuni mici procedurale, e vorba de chestiuni care ar putea să blocheze discuțiile din reuniune, din comisie. Acesta este deci raportul cu reuniunii coordinatorilor de ieri. Acum am ajuns la punctul 11 de, pe ordinea de zi și anume raportul special numărul 6 pe 2009 al Curții de Conturi Europene, ajutorul alimentar furnizat de Uniunea Europeană pentru persoanele defavorizate, o evaluare a obiectivelor, mijloacelor, precum și metodelor utilizate. Și deci aș dori să dau cuvântul acum uh, raportoarei doamnei Esther de Lange, pe care nu o văd de altfel. Deci nu cred că va putea să ia cuvântul. Bun, atunci dăm uh, cuvântul reprezentanților curții de conturi în așteptarea domnei de Lange. Deci dau cuvântul uh, reprezentantului curții de conturi, domnul Halas. Ce? E în sală? Atunci vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, estimați membrii, doamnelor și domnilor, voi ține o prezentare scurtă în care voi trece în revistă pe scurt principalele concluzii ale activității noastre în ce privește ajutorul alimentar pentru persoanele defavorizate. Acest program a fost lansat în urma situației de urgență declanșată de iarna uh, foarte aspră din 97, când s-a decis să punem la dispoziție produse agricole gratuit prin intermediul organizațiilor caritabile pentru a fi distribuite persoanelor nevoiașe. Această măsură a fost binevenită și se aplică și astăzi. Sărăcia este încă o problemă majoră a Europei și este agravată de criza actuală. Potrivit statisticilor Comisiei, în Europa celor 27 există aproximativ 80 de milioane de oameni care sunt uh, amenințați de sărăcie, 53 de state membre în statele participante. Organizațiile care activează în lupta împotriva sărăciei sunt uh, în principal formate din voluntari. Ele um, livrează ajutoare persoanelor nevoiașe, iar numărul beneficiarilor este de aproximativ 30 de milioane de oameni anual, dintre care fiecare primește în medie echivalentul este vorba de un miliard aproape pe lună. Bugetul a fost crescut de la 370 de milioane în 2008 până la 500 de miliarde în 2009 de milioane. Ar trebui să notăm că participarea statelor membre la acest program este voluntară și actualmente participă 19 state membre. La nivel operațional, programul este gestionat de agențiile de plată în statele membre. Piața este în continuă evoluție și transformare, astfel că mijloacele puse la dispoziție trebuie să fie și ale adecvate. Iar programul trebuie să fie gestionat prin măsuri administrative stricte. Și aș dori să prezint recomandările curții. Deși acest program are două obiective principale, pe de o parte să contribuie în mod semnificativ la binefacerea, la bunăstarea persoanelor nevoiașe și pe de altă parte să stabilizeze piața produselor agricole și astfel să reducă stocurile de intervenție. Măsura sau programul are mai ales o componentă socială. Programul este finanțat prin uh, linia de uh, politică agricolă comună și uh, am spus că stocurile de intervenție se doresc reduse. Ele în anii recenți au fost reduse până la aproape la zero, astfel că legătura dintre cele două programe a devenit destul de fragilă. În anii recenți, cam 85% din produsele distribuite sunt cumpărate de pe piață. Prin urmare, eu recomand Comisiei să aibă în vedere dacă este oportun sau nu să continue să financeze acest program prin politica agricolă comună. Există o coordonare și uh, cooperare insuficientă cu celelalte uh, programe de acțiune din statele membre. E nevoie de o mai bună cooperare pentru o bună funcționare a programului. Astfel, statele membre ar trebui să fie încurajate să includă acest program în uh, cadrul lor de politică socială pentru a se crea o sinergie între organele competente. Această măsură a fost uh, concepută pentru a mai scădea nivelul de sărăcie, dar nu a o elimina deoarece noi nu putem avea decât un impact limitat asupra situației persoanelor nevoiașe. Putem să oferim în uh, medie cam un milion uh, pe lună beneficiarilor. Deci, ca să creștem eficiența acestui program, trebuie să definim niște priorități uh, funcționale și uh, mai bine definite, de fapt. Trebuie să distribuim o varietate de produse, iar aceste produse să fie eligibile pentru uh, măsurile de intervenție. Și trebuie să acționăm, sigur, pe par- cursul întregului lanț de distribuție Astfel, curtea recomandă să fie reexaminate restricțiile ce există până acum pentru a crește diversitatea, complementaritatea și valoarea nutrițională a alimentelor oferite, pentru ca beneficiarii să fie mai bine asistați și numărul lor să fie crescut. Procedurile de management și de monitorizare sunt uh, și ele foarte importante și ele sugerează că e nevoie să îmbunătățim procesul. Pentru 2008, Comisia a emis o propunere de amendare a regulamentului existent. A fost adoptat de Parlament în martie 2009. Propunerea, sperăm noi, va duce la un nou cadru legal pentru acest program și, dacă este pus în aplicare, va ajuta cu siguranță la punerea în aplicare a recomandelor identificate în auditul nostru. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că ați anticipat subiecte atât de importante și între timp a venit și raportoarea noastră, îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere, îmi cer scuze și față de Curtea de Conturi, dar a trebuit să particip la vot într-o altă comisie din care fac parte. Suntem împotriva clonării animalelor și ă, câteodată mă gândesc pe de altă parte că și politicienii ar trebui să fie clonați pentru a participa simultan în două comisii. Mulțumesc Curții de Conturi pentru această introducere. Iar în uh, legătură cu raportul, când este vorba despre traduceri, uh, de traducerile raportului și a recomandărilor, uh, acestea sunt aspecte importante și pot să trag două concluzii. Curtea de conturi spune că ne aflăm într-un proces legislativ. Pentru transpunerea în fapt a acestui program de acordare de ajutoare alimentare. Sunt chestiuni cât se poate de acute, de concrete și în documentul meu de lucru am unele adnotări în legătură cu acest subiect. Observațiile curții de conturi pornind de la baza legală existentă trebuie să fie luate foarte în serios. Este nevoie de o mai mare limpezime, este nevoie de o claritate absolută privind temeiul legal și uh, acest lucru reiese din documentul meu de lucru. De asemenea, ajutoarele alimentare trebuie să fie foarte bine orientate spre acele țări, spre acei beneficiari care au cea mai mare nevoie de ele. Pentru că atunci are rost să investim bani europeni pentru asemenea proiecte. Aceste două recomandări sau concluzii uh, stau lângă alte recomandări care se găsesc în documentul meu și sper că acest document va fi luat în seamă atunci când se vor se va elabora nou regulament și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și acum următoarea intervenție. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Curtea de Conturi și raportorul au explicat uh, background-ul acestei uh, problematici în legătură cu uh, proiectele comune în domeniul agricol și uh, politica aceasta PAC. Uh, și, într-adevăr, Curtea de Conturi a pus accent pe aceste aspecte, pe problemele de finanțare ale acestor proiecte din cadrul politicii comune agrare. Există uh, explicații și ne-au fost furnizate și acum în legătură cu implicațiile practice uh, pentru toți cei implicați. Dar eu zic că dacă vrem să continue aceste proiecte, cred că pe viitor trebuie să investigăm posibilitățile uh, de a finanța aceste proiecte din diverse uh, alte linii bugetare, um, nu uh, exclusiv din cadrul PAC. Pentru că în felul acesta poate că vom putea orienta mai bine um, cheltuirea acestor fonduri uh, în uh, beneficiul celor care au cea mai mare nevoie de aceste ajutoare. Mulțumesc, domnul Șațimarcachis. Mulțumesc. Aș dori să uh, spun colegilor că atunci când îl vizitez pe tatăl meu um, pe insula Creta, el um, îmi, îmi pune la dispoziție alimente pe care le-a primit gratuit din fonduri europene. Este vorba despre uh, paste făinoase, despre lapte praf uh, și uh, au venit din fondurile ONU uh, gratuit. Mm, el, de fapt, uh, cred, consider eu că nu ar trebui să primească gratuit aceste produse. Le primește totuși pentru că spune că este tatăl unei familii numeroase. E adevărat, noi suntem patru frați, dar suntem risipiți peste tot în Europa. Eu cred, sigur că laud acest program tatăl meu, vecinii lui, rețin faptul că Uniunea Europeană are o dimensiune socială, că ei uh, au beneficii da, pe de altă parte, nu sunt persoanele țintă din punctul nostru de vedere care ar trebui să beneficieze de aceste ajutoare ca atare. Eu cred că ne lipsesc criterii ferme. În primul rând, trebuie să ne întrebăm cine are dreptul să împartă aceste bunuri. Uniunea Europeană are bani, a fost vorba de 500 de milioane de euro, este un cartof fierbinte pe care îl scapă din mână. Cine preia acest cartof, cum îl împarte? pentru că în final nu avem eficiența pe care ne-am dori, având în vedere criza economică și financiară cu care noi ne confruntăm. Unele țări chiar au mult de suferit, aceste criterii devin foarte importante. Trebuie să acordăm ajutoare, dar trebuie să ajungă la cei care au într-adevăr nevoie de ele. Și din acest punct de vedere, cred că și la nivelul Comisiei, în cadrul unui follow-up Trebuie să existe verificarea dacă aceste fonduri au fost utilizate, într-adevăr, conform obiectivelor. Mulțumesc, doamna Delange. Ce să uh, observ, aș avea o întrebare în legătură cu repartizarea banilor. Dacă ne uităm acum la modul în care sunt administrate fondurile în programul uh, acum, cred că 70% Uh, se îndreaptă spre țări bogate, membre ale Uniunii Europene. Eu vin dintr-o țară în care se spune clar că politica socială uh, nu se uh, reflectă, nu se resimte și la noi. Eu cred că linia dură nu este aceea fericită, trebuie să ne gândim la un interval până în 2013. După 2013 poate că trebuie să ne re evaluăm și să ne regândim această politică într-un context general european, dar eu cred că până în anul 2013 acești bani trebuie să fie cheltuiți cu foarte bine cumpătat. Pentru că dacă 70% din fondurile acestea ajung în trei țări bogate, membre ale Uniunii Europene, lucrurile nu mi se par în regulă. Colegii au spus care sunt și organizațiile care se ocupă de distribuție pentru ca regiunile în care venitul brut pe uh, cap de locuitor este mai mic decât media europeană. Acolo trebuie să ajungă aceste fonduri. Nu putem, evident, să întrerupem aceste proiecte de azi pe mâine. Uh, ar fi foarte simplu, dar uh, poate Comisia ne va spune un punct de vedere. Mulțumesc. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă rog. Uh. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și eu doamnei de Lange pentru raportul dumneai de fapt ar trebui să spun pentru documentul său de lucru, pentru că aceasta este o ocazie pentru noi de a schimba opinii cu privire la uh, raportul curții despre uh, ajutoarele pentru persoanele defavorizate. Uh, Aș vrea să vorbesc despre legătura dintre programul respectiv și uh, cheltuielile comunitare, pentru că cred că uh, în ceea ce privește fondurile publice de intervenție, acesta are o relevanță deosebită. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, uh, Aș vrea să spun că există două elemente în acest program. În primul rând, securitatea alimentară pentru cei defavorizați și, în al doilea rând, o posibilitate de a modula stocurile de intervenție publice, care uh, amândouă țin de tratatele comunitare. Și pentru a putea să susțin aceste două puncte, domnule președinte, aș vrea să amintesc Parlamentului că pentru programul 2009-2010, pe care îl vom decide anul acesta, aproape uh, 90% um, din buget, deci 500 de milioane, vor fi folosite în baza stocurilor de intervenție. Așadar, vom putea folosi aproape 90% din stocurile de intervenție publice pentru acest program. Așadar, legătura în, cu stocurile de intervenție este foarte clară, pentru că ne bazăm pe un buget de 500 de milioane de euro. Ce aș vrea de asemenea să vă amintesc este că 20 de mem- state membre participă acum în acest program și nu 19. A mai venit un, un stat membru care s-a alăturat acestui program și cred că deci trebuie să constatăm că acest program se bucură de mai mult entuziasm. Însă, din păcate, acest program nu ajunge întotdeauna la beneficiarii care sunt cei mai defavorizați uh, din uh, cele mai defavorizate persoane. Putem spune de asemenea că și noi în Europa avem persoane defavorizate care ar putea să fie cuprinse în acest program, dar dacă ar fi să analizăm în primul rând bugetul, trebuie să vedem că în 2009 am adoptat o nouă metodologie care să reflecte mai bine obiectivele și țintele Parlamentului în uh, monitorizarea fondurilor în acest domeniu. Încercăm de asemenea să îmbinăm acum și un criteriu de risc uh, de sărăcie în statele membre. Am adăugat așadar această componentă în, uh, la, în ceea ce privește distribuirea bugetului. Și, dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș spune și că acest buget este mai târziu uh, distribuit organizațiilor caritabile care sunt cele care, la rândul lor, trebuie să decidă cine sunt uh, persoanele cele mai defavorizate din Europa. Iar în distribuirea alimentelor, programul lor se bazează între 30 și 70% pe uh, alimentele uh, pe alimente concrete, așadar pe uh, alimente în natură. Cred de aceea că programul nostru este foarte important, iar dacă domnul Shatimaki spune că tatăl său nu este destul de sărac pentru a beneficia de acest program, eu nu-l cunosc pe tatăl dumnealui, dar cred că ar trebui să vedeți care este organizația caritativă la uh, fața locului care se ocupă de repartizarea alimentelor. În principiu, eu uh, salut orice sugestie cu privire la cum am putea să distribuim mai bine alimentele decât prin intermediul organizațiilor caritabile. Pentru că scopul nostru este să combatem sărăcia uh, în Europa. Ce este foarte important, de asemenea, domnule președinte, în acest context, este că Parlamentul a susținut uh, de la început acest program și și-a sporit bugetul pentru acest program în decursul anilor, chiar dincolo de limita pe care o propusese Comisia. Ultima dată când am făcut propunerea noastră, am avut o majoritate copleșitoare a Parlamentului, 245 de voturi uh, pentru, care au susținut propunerea Comisiei de a continua acest program într-o variantă reformată. Iată de ce sunt destul de surprins să văd în documentul acesta de lucru că se exprimă dubii cu privire la acest program și mai ales cu privire la baza legală în care acesta acționează. Pentru că majoritatea parlamentară a fost cea care a uh, creat, de fapt, uh, baza legislativă fiind de acord cu propunerea Comisiei. După părerea noastră, Curtea nu face o analiză juridică a bazei legale pe care funcționează acest program. Raportul Curții de Conturi și documentul acesta de lucru pe care discutăm oferă câteva sugestii de îmbunătățiri, dar recunoaște în același timp și că propunerea pe care am avut-o Uh, am înaintat-o dumneavoastră și Consiliului, se referă la critica pe care o exprimă și Curtea de Conturi în raportul său și această critică a fost uh, exprimată chiar înainte ca raportul să fie publicat. Așadar, în propunerea noastră a Comisiei am uh, înaintat deja câteva uh, propuneri, cum ar fi să nu ne limităm cu ajutorul la stocurile de intervenție, de asemenea să fim mai bine informați despre organizațiile caritabile, să avem obiective mult mai clar definite și um, un alt critică se refera la procedurile de acordare a ajutoarelor la care trebuie să ne uităm, mai ales în contextul uh, reformei pe care a propus-o Comisia. Așadar, domnule președinte, punctul esențial este să vedem în ce, pe ce temei juridic funcționează acest ajutor. Înțelegem că Parlamentul susține această propunere a Comisiei de a extinde pe aceeași bază juridică acest program și de aceea mă surprinde să citesc în acest document de lucru că nu este așa. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Delange. Da. Ik zou uh, twee reacties willen geven op uh, de opmerkingen van... Eh, Aș avea două comentarii de făcut după ce am ascultat opinia Comisiei. Mai întâi, dacă este să analizăm prima propoziție a concluziilor din documentul de lucru, vedem acolo că nu salutăm pur și simplu auditul curții uh, de conturi, ci și propunerea de reformă a Comisiei. Din nou, Curtea de Conturi spune ceva despre baza juridică, baza legală și câțiva colegi au și comentat în această privință. Noi uh, luăm uh, în serios uh, acest lucru și știm că trebuie să ținem cont de el. Deci mi se pare foarte corect. De asemenea, mai vreau să spun încă un lucru comisiei și aceasta este una dintre concluziile mele finale din document de lucru. Da, este bine să facem referire la, com- la organizațiile care ar trebui să distribuie acești bani în teren și este foarte bine. Nu ne putem aștepta să se distribuie totul de la Bruxelles. Dacă ne uităm însă la articolul 274, Comisia este responsabilă în continuare pentru ce se întâmplă cu banii și cum sunt ei distribuiți și unde ajung. Deci eu cred că raportul Curții de Conturi este o modalitate prin care încercăm să ajutăm Comisia să își îndeplinească responsabilitatea pe care o are conform articolului 274 și îi dăm câteva sugestii despre cum să respecte articolul. Deci, cred că ar trebui să întâmpinăm pozitiv raportul Curții de Conturi. Cu toți avem responsabilități și trebuie să ni le ducem la bun capăt și la capăt și să ne asigurăm că banii sunt bine cheltuiți. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă nu mai sunt uh, alte intervenții, trecem mai departe la raportul special numărul 9 pe 2009 al Curții de Conturi, eficiența și eficacitatea activităților de selecție de personal desfășurate de EPSO. Un raport important pentru că știu că a existat o dispută cu Departamentul Juridic al Comisiei în această privință. Dau cuvântul doamnei Ierdrievska. Înțeleg că membrii curții de conturi doresc să intervină ei primii. Da? Atunci dăm cuvântul doamnei Irena Petruschevicine. Mulțumesc! Domnule președinte și stimați membri ai Parlamentului, mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta raportul nostru cu privire la eficiența și eficacitatea EPSO. De vreme ce documentul de lucru privind raportul nostru există deja, e disponibil și rezumă destul de bine raportul nostru, cred că ar fi mai util dacă mă concentrez doar pe câteva aspecte cheie. Așa că Prezentarea mea inițială va fi destul de scurtă, după care am să vă stau la dispoziție pentru întrebări uh, anume. Mai întâi de toate câteva informații care stabilesc contextul în care am desfășurat acest audit cu privire la eficiența și eficacitatea activităților de selecție de personal desfășurate de EPSO. După cum știți, încă din 2003 toate uh, competițiile, toate concursurile deschise pentru a selecta personal pentru Uniunea Europeană a fost conduse de EPSO. EPSO um, a trebuit să lucreze mai mult pentru că Uniunea Europeană s-a extins și statele membre nu puteau să facă față la nivel individual. Prin urmare, EPSO a fost creat printr-o decizie comună a instituțiilor Uniunii Europene pentru a se face economie în procedurile de selecție. EPSO este un uh, organ interinstituțional care este atașat uh, la nivel administrativ Comisiei. Și iată care este prima particularitate a auditului nostru. Cei auditați uh, nu sunt doar cei de la Comisie, iar multe dintre recomandările noastre se adresează chiar și conducerii EPSO, unde există reprezentanți ai tuturor instituțiilor Uniunii Europene care votează acolo. Ei, Sfera auditului nostru a fost următoarea. Mai întâi am vrut să aflăm dacă activitățile de selecție de personal desfășurate de EFSO au fost eficiente și eficace. Și vreau să subliniez în acest context că EPSO este cel care se ocupă de procesul de selecție, dar responsabilitatea de recrutare aparține fiecăreia dintre instituțiile Uniunii Europene. EPSO este cel care pune la dispoziție listele de rezervă, dar depinde de instituții dacă doresc să recruteze candidați de succes de pe aceste liste sau nu. Prin urmare, vreau să subliniez că auditul nu a inclus și recrutarea, deoarece acest lucru ar fi însemnat că trebuia să facem un alt audit, pentru că nu ar mai fi fost un audit al activității EPSO, ci un audit al politicii de recrutare a instituțiilor. Și acum o a doua caracteristică sau particularitate, dacă doriți, a auditului. Atunci când am încheiat activitatea inițială de audit, Consiliul de Conducere al EPSO a adoptat în septembrie 2008 așa numitul Program de Dezvoltare EPSO, care a vizat multe dintre punctele slabe pe care le-am identificat noi în auditul nostru. Noi ne-am extins auditul pentru a include și acest program de dezvoltare al EPSO, dar nu a vrut să depășim prea mult um, limitele stabilite inițial. Deci, curtea nu a fost implicată în concepția acestui program de dezvoltare al EPSO, ci pur și simplu am dorit să prezentăm în raportul nostru special ce a intrat um, incidental și acum să vă spun foarte pe scurt care au fost constatările și concluziile noastre în urma auditului. Concluzia generală este că EPSO a reușit să gestioneze cu succes creșterea numărului de concursuri deschise impuse de extinderea Uniunii. Totuși, au existat uh, patru deficiențe majore pe care le-am identificat noi. Mai întâi, nevoile de personal nu au fost comunicate de instituțiile Uniunii Europene către EFSO la timp și nu s-a făcut această comunicare chiar și atunci când s-a făcut pe o metodologie coerentă. Apoi, nu există o bază sau nu există metode comune pentru a evalua aceste nevoi de EPSO sau de instituții. Deci nu există informație coerentă, nu există informație la timp cu privire la nevoile de personal, nu există o metodologie comună, ceea ce a dus la ineficiențe și întârzieri în procesul de selecție. Iar acest lucru s-a văzut la nivel operațional în foarte multele modificări și schimbări de ultim minut. Un al doilea punct slab sau a doua deficiență este că durata procesului de selecție a personalului este mult prea lungă mai ales dacă este să comparăm cu bunele practici la nivel internațional. Procedurile de selecție sunt mult prea lungi, astfel că instituțiile nu pot să recruteze candidații potriviți atunci când au nevoie. O a treia deficiență pe care am identificat-o ține, ține de faptul că concursurile se finalizează cu um, identificarea a doar două treimi din numărul necesar de laureați și, în plus, nu există o distribuție geografică echilibrată printre laureați. Lista de rezervă ar trebui să includă cel puțin atâtea nume ca și uh, posturile vacante ce trebuie să fie ocupate, însă acest lucru nu se întâmplă. În plus, ar trebui ca personalul să fie recrutat de pe o arie geografică eh, foarte largă, adică din toate statele membre și să existe un echilibru. Dar până la urmă acest lucru nu se întâmplă și nevoile de personal ale instituțiilor europene nu sunt satisfăcute. O a patra deficiență este că modul în care este gestionată informația la EPSO nu este suficient de fiabilă. Nu există suficientă informație cu privire la costurile uh, de a include un laureat pe lista de rezervă. Este vorba de costurile efective, costurile standard și costurile comparative cu alte organizații din sectorul public. În plus, nu au fost calculate costurile suplimentare și beneficiile viitoare ce ar putea rezulta din programul de dezvoltare al EPSO. Cam acestea au fost uh, Uh, deficiențele pe care le-am identificat noi. Avem și câteva recomandări, 8 la număr. Recomandările 1 și 2 ale curții de conturi nu sunt adresate către EPSO direct, ci mai degrabă către cei care alcătuiesc EPSO, adică instituțiile europene, care formează Consiliul de Conducere al EPSO. Aceste două recomandări vizează o mai bună planificare și accelerarea procesului de selecție. Avem o recomandare pentru o mai bună planificare a resurselor umane, adică instituțiile trebuie să ofere EPSO informații mai uh, fiabile și uh, din timp cu privire la nevoile lor de personal, pentru a se poate face un plan pe trei ani înainte. Mai avem o recomandare cu privire la durata procesului de selecție a personalului, anume că instituțiile ar trebui să sprijine EPSO oferind um, mai mult um, sprijin dacă acest sprijin care a fost uh, convenit pentru a lansa programul de dezvoltare al EPSO nu este pus la dispoziție, atunci probabil că vor trebui luate alte măsuri pentru a ne asigura că se reduce durata procesului de selecție. Recomandările 3 și 6, 3 până la 6 se referă la rezultatele concursurilor, cum pot fi ele îmbunătățite atât în ce privește numărul de laureați, cât și distribuția lor geografică. În ce privește cerințele specifice de limbă, preselecția sau testul de preselecție a fost desfășurat doar în trei limbi în ultimii ani. Pentru a pune mai mult accent pe partea de pregătire profesională și mai puțin pe abilitățile de limbă, Curtea recomandă să se facă această preselecție în toate cele 23 de limbi oficiale. În ce privește anunțurile de concurs, Curtea recomandă EPSO să aplice mecanisme stricte de control al calității pentru ca anunțurile să fie corecte și clare. De asemenea, mai recomandăm ca să existe un număr adecvat de candidați în fiecare etapă a procedurii. Pentru a asigura că numărul este adecvat, adică suficient, Curtea recomandă să existe o acțiune comună din partea tuturor instituțiilor pentru a dezvolta și a finanța o strategie comună de comunicare sub coordonarea EPSO. Această strategie ar trebui să ne uh, permită să ne asigurăm că invităm un număr suficient de candidați pentru testele suplimentare. În ce privește problema distribuției geografice, Curtea recomandă ca EPSO să identifice în detaliu uh, măsura în care apar aceste dezechilibre geografice și să facă propuneri pentru a le diminua. Și, în fine, mai există două recomandări ale curții cu privire la gestionarea informațiilor. Pentru a determina, pentru a calcula care sunt costurile organizării concursurilor, EPSO ar trebui să calculeze costul complet de uh, includere a unui laureat pe lista de rezervă și ar trebui să compare acest uh, calcul cu uh, cel al organizațiilor internaționale din sectorul public pentru a ne asigura că investim cam tot atâta cât investesc și alții în procesul de selecție. De asemenea, EPSA mai trebuie să identifice costurile suplimentare și să evalueze care ar fi beneficiile viitoare ce ar decurge din implementarea planului de dezvoltare al EPSO. S-a vorbit despre o nouă bază de date pentru gestionarea concursurilor care să fie lansată cândva anul viitor. În această privință, Curtea recomandă EPSOS să, ia să facă următorii pași. Să se asigure anume că această bază de date va evita sau nu va permite înscrierile multiple, să se asigure că este folosită pentru toate concursurile și că produce date fiabile și utile. Curtea este mulțumită de reacțiile EPSO la observațiile noastre, multe dintre concluziile și recomandările noastre au fost acceptate și multe au fost și puse în practică. Totuși, trebuie să subliniez faptul că reușita acestui plan depinde foarte mult de sprijinul pe care îl acordă instituțiile. Mai ales uh, de modul în care ele vor comunica de acum înainte cu EPSO cu privire la numărul de oficiali calificați, dacă îi vor comunica planul pe acei trei ani despre care spuneam și uh, nevoile de personal în genere. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări dacă aveți. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau cuvântul acum raportoarei, doamna Jedrejewska. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Am conceput acest document de lucru în engleză. Aș spune înainte de toate că a fost o sarcină foarte interesantă pentru mine să elaborez acest document. Subiectul ca atare este foarte important pentru că studiem modul în care se efectuează selecția funcționarilor europeni, ceea ce este un domeniu foarte important. Și în al doilea rând a fost o sarcină importantă pentru că acest raport al Curții de Conturi este un document interesant. Nu voi repeta concluziile curții, ele există scrise, ci voi trece la recomandări, la comentariile pe care le-am schițat eu în documentul meu de lucru. După cum am spus deja, salut publicarea raportului, pentru că modul în care acționează și eficiența EPSO se reflectă direct în eficiența și eficacitatea procesului de selecție. EPSO este organismul principal responsabil în această selecție. După cum s-a mai spus, instituțiile se bazează pe EPSO ca fiind un oficiu de recrutare sau de principal uh, instituție recrutoare. Eu cred că este un obiectiv comun pentru toate instituțiile europene ca acest procedură de recrutare să aibă loc corect, într-o manieră transparentă și eficientă din punct de vedere a costurilor, garantând în același timp calitatea și egalitatea tratării tuturor competitorilor. Aș sublinia faptul că sarcina curții, din punctul meu de vedere, nu a fost deloc ușoară, pentru că EPSO și-a uh, elaborat propria trecere în revistă a planului de dezvoltare al acestei instituții, iar modul în care Curtea de Conturi uh, a elaborat, într-un fel, din punctul meu de vedere, a fost cu un an prea târziu și, în același timp, cu un an prea devreme pentru pasul următor. Uh, nu există încă un plan implementat. Ar fi trebuit să vedem cum uh, va acționa, cum se va realiza proiectul elaborat de EPSO pentru a putea evalua planul. Oricum, salut faptul că EPSO ține seama de recomandările Curții de Conturi uh, pentru îmbunătățirea propriului proiect de dezvoltare. Urmează să vedem care vor fi rezultatele, dar este salutar faptul că acest proces a fost benefic pentru ambele părți. Încurajez EPSO să țină seama de recomandările curții. Cred că de altfel acest lucru se și întâmplă. Și de ce spuneam că este atât de important pentru instituțiile europene, pentru Uniunea Europeană în general, să uh, existe o recrutare corectă a funcționarilor publici? Pentru că în final, este instrumentul de a selecta persoanele cele mai adecvate pentru a lucra în instituțiile europene. Modul în care se face selecția, modul în care are loc recrutarea, are și un impact asupra imaginii instituțiilor europene la nivelul cetățenilor europeni. Trebuie să existe convingerea că selecția este corectă. Să nu uităm că instituțiile europene au și această calitate de angajator și că ele contribuie la imaginea pe care Uniunea Europeană o are, o proiectează în general la nivelul cetățenilor din Uniune. Eu aș face apel să îmbunătățim uh, modul în care EPSO comunică cu administrația publică din diversele state naționale, să existe un schimb de best practice, să existe o bună publicitate, pentru ca toți potențialii candidați să poată fi informați la timp și după aceea să știe și eh, care este posibila carieră a unui funcționar eh, european sunt conștientă de un eventual conflict de interese care poate să apară, că poate și administrațiile naționale ar putea să aibă nevoie de aceiași virtual funcționari care ar putea să candideze și pentru instituțiile europene. Totuși, eu cred că această comunicare între EPSO și administrațiile naționale ar trebui să fie îmbunătățită. Iar în ce privește bazinul de potențial uh, candidați pentru procesele de selecție, am recomandat să colaborăm cu universitățile, ar putea să fie uh, în folosul instituțiilor europene de a avea acces la un număr mai mare de potențial candidați și evident ar fi o șansă și pentru absolvenții de facultate să se orienteze în viitoarea lor carieră și spre poziția de funcționare europeană. Curtea, de asemenea, a vorbit despre anumite dezechilibre geografice uh, între candidați această problemă ar trebui să fie analizată mai serios pentru ca orice dezechilibru din acest punct de vedere să fie înlăturat. Regret faptul că nici în raportul curții, nici în analiza EPSO, procesul de recrutare pentru managementul mediu și uh, top managementul uh, nu a fost analizat pentru că uh, numărul celor care au fost analizați uh, care, în care s-a operat auditul a fost prea mic în ce privește managementul mediu și uh, top managementul. Cred că pe viitor, din acest punct de vedere, putem să îmbunătățim calitatea studiilor. O chestiune problematică Timpul de așteptare pentru candidații care se află pe lista de rezervă este foarte lung. Ei se consideră într-un fel selectați, până la urmă nu sunt recrutați. Este o problemă pentru acești candidați ca și pentru instituții. Este o sarcină atât pentru EPSO cât și pentru instituțiile implicate să clarificăm de ce există acest îndelung timp de așteptare. Procesul de selecție, pe de o parte, se întinde pe un termen prea lung și s-ar putea ca unii dintre cei care ar fi interesați și ar fi adecvați selecției se orientează spre alte locuri de muncă. Pe de o parte este o pierdere de energie să organizezi asemenea concursuri și pe de altă parte pierzi eventuali candidați buni. Nimeni nu poate aștepta multe luni sau chiar ani de zile să primească o confirmare. Deci, în legătură cu această listă de așteptare, eh, procesul de selecție poate fi îmbunătățit și poate și managementul în domeniul comunicării, al informării. Poate că problema trece puțin de posibilitățile EPSO, dar în ce privește recrutarea, aici cred că EPSO are o responsabilitate, inclusiv comisia noastră pe viitor ar putea să analizeze mai amănunțit cum se efectuează recrutarea, dacă acest proces este eficient din punct de vedere al cheltuielilor și dacă este eficient prin finalizare. Trebuie să uh, avem acces și uh, candidații trebuie să aibă acces la comunicările privind posturile scoase la concurs. Pentru că dacă uh, nu există uh, anunțuri publice în legătură cu posturile vacante la nivelul instituțiilor, acest lucru trebuie să fie îmbunătățit. Important este ca noi să avem o bună selecție, ca procesul de recrutare să fie încununat de succes. Am dubii în legătură cu uh, atragerea și unor uh, alți oficiali în cadrul procesului de selecție al EPSO. Uh, sigur că poate să fie uh, o eficiență din punct de vedere al costurilor, dar nu știu dacă detașările pe termen lung, până la patru ani, la EPSO, poate să fie o bună soluție cu instituțiile mamă. Poate că putem să reducem uh, aceste detașări la perioade de 2 ani sau chiar mai scurte. Această chestiune aș lăsa-o deocamdată deschisă pentru că am unele dubii în legătură cu această formulă. Mai am și câteva observații tehnice de făcut în legătură cu eventualele ambiguități în informările legate de concursuri. Încurajez EPSO să-și revizuiască procesul pentru ca aceste informări să fie cât mai clare, cât mai simple. Uh, ele, este inacceptabil ca ele să fie corectate după ce au fost lansate, astfel încât candidații să nu mai știe clar care vor fi criteriile de selecție, care sunt condițiile ă, astfel încât ei să aibă o idee dacă ă, sunt sau nu calificați pentru a participa la selecție. Trebuie îmbunătățite din acest punct de vedere ă, informările. De asemenea, modul în care sunt lansate concursurile. Candidații trebuie să știe foarte clar când se înscriu cum trebuie să facă acest lucru. Este important pentru EPSO să creeze garanții că uh, există modalități diferite și uh, ținte diferite în uh, scoaterea la concurs a posturilor vacante aceeași persoană ă, trebuie să știe dacă se poate înscrie pentru mai multe concursuri sau nu. Trebuie pe viitor să tragem concluzii din lecțiile învățate în urma ă, proceselor pe care ă, diversi candidați le-au intentat EPSO în legătură cu modul în care s-au desfășurat concursurile și, repet, uh, procesul de selecție prea lung poate să constituie o problemă. Cred că cele spuse de mine pot constitui o bază pentru discuția care urmează. Raportul s-a bazat pe modul în care se desfășoară selecția în principal. Deci, uh, selecția și recrutarea s-au aflat în centrul atenției noastre și, domnule președinte, sper ca și noi, membrii Comisiei COCOBU, vom putea pe viitor să ne putem face o analiză mai clară în legătură cu modul în care personalul instituțiilor europene este selectat și recrutat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, iar acum are cuvântul domnul Șații Marcachis. Mulțumesc foarte mult raportoarei pentru acest raport extrem de bun și de complet. Uniunea Europeană are funcționari foarte buni în toate domeniile, dar ținta noastră trebuie să fie să-i primim chiar pe cei mai buni. Și măsurile pe care le luăm acum pentru recrutarea personalului nu sunt potrivite pentru această țintă. E foarte greu să organizezi așa ceva, într-adevăr. Asta începe la procedurile de selecție, care sunt de fapt o sitare mai degrabă decât cu adevărat o procedură de selecție, pentru că e vorba de în, evenimente de masă la care trebuie să participe foarte multă lume deodată, unde, pentru care nu e, sunt foarte mulți bani la dispoziție, așa cum se întâmplă și la unele universități, se sitează candidații prin teste de logică și nu așa se selectează cele mai bune persoane. Trebuie să vă spun acest lucru, pentru că noi nu suntem aici o instituție de logică, ci suntem un aparat politic care are nevoie de înțelegere politică. Mie mi s-a întâmplat, de exemplu, că din cauza presiunii familiei mele am participat la un astfel de, astfel de procedură de selecție, am fost, a trebuit să analizez un discurs pe care l-am scris chiar eu. Și totuși nu am uh, trecut de testul de logică. Deci, cu toată bunăvoința, nu aș fi trecut de acest test ceea ce nu înseamnă că n-aș fi fost poate persoana potrivită pentru acea funcție în Ministerul de Externe pe care o aveam. Trebuie să ne regândim procedurile de selecție și asta o spun din proprie experiență. Raportoarea a mai vorbit și pe, despre timpul foarte lung pe care persoanele stau pe listele de rezerve. Câteodată nu e vorba de luni, ci de ani și în acești ani pierdem cei mai buni oameni. Cunosc cazuri nu numai în comisie și în parlament, ci și uh, chiar Banca Europeană de Investiții, care și ea este ușor în afara acestor proceduri, pentru că are o procedură proprie și internă de selecție, de la care însă am putea să învățăm destul de multe. Banca Europeană de Investiții are o procedură proprie care se axează mult mai mult pe bancă, pe uh, cunoștințe bancare, de la ea am putea învăța foarte multe și totuși oamenii nu merg la bancă, deși sunt bine plătiți, ci la organizațiile internaționale, pentru că trebuie să aștepte prea mult pe lista de rezerve. Trebuie deci să regândim acest sistem care nu este foarte transparent, nu se știe exact care sunt posturile libere, există foarte multe persoane, aplicanți care scriu direct directorilor sau uh, altor persoane responsabile pentru ca să fie apoi culeși de pe listele de rezervă. Nu știu dacă acest lucru este transparent și corect. Vreau să vorbesc de asemenea de criteriile de selecție care ar trebui să fie reconsiderate serios și con- Curtea de Conturi la recomandarea 3 a vorbit despre acest punct și a luat poziție. E vorba de adaptarea nevoilor lingvistice. Am auzit și trebuie să vă spun acest lucru, aș vrea să aud chiar de la reprezentanții EPSO, dacă este așa, că limba germană este considerată ca a treia, deci a treia limbă oficială a Comisiei, este discriminată consecvent în ceea ce privește um, nevoia lingvistică. Dacă de exemplu, un aplicant cunoaște limba maternă, franceza și engleza și vine alt um, aplicant care are germana și engleza, întotdeauna va fi uh, ales cel care vorbește uh, engleză și franceză mai degrabă decât cel care vorbește germană și altă limbă. Dacă este adevărat ce am auzit, atunci criteriile trebuie neapărat schimbate. Trebuie spus, e nevoie de limbă maternă, de engleză și de, așa cum scrie Curtea de Conturi în document, o capacitate de a te uh, uh, obișnui de a învăța o nouă limbă străină. Atunci se poate considera un candidat ca eligibil. Dar dacă cele trei limbi uh, oficiale și de limbi de lucru ale Comisiei nu sunt considerate ca uh, egale, atunci cred că aceasta este o discriminare față de limba germană și atunci ar trebui într-adevăr să schimbăm consecvent criteriile. Cred că engleza este într-adevăr o limbă de circulație, lăsând la o parte acum toate tensiunile sau uh, uh orgolile uh, dar engleza este într-adevăr limba de circulație și trebuie să fie obligatorie, trebuie să cunoască un candidat engleza, pentru că există foarte mulți candidați care cunosc bine alte limbi și care au, uh, nu au engleza, dar atunci cred că acest lucru trebuie să fie foarte clar în criteriile de selecție, în criteriile de uh, ofertă. Trebuie deci să existe o repartizare mult mai echilibrată a limbilor și trebuie să ne gândim mai bine care sunt criteriile pe care le cerem și în domeniul lingvistic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șațimagakis. Domnul Calfin are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc curții de conturi, aș dori să mulțumesc uh, și raportorului, uh, doamnei raportor, pentru avizul pe care ni l-a dat. De asemenea, aș vrea să vorbesc despre două probleme care mi se par foarte importante. Curtea de conturi își face datoria, face o trecere în revistă a eficacității și eficienței um, EPSO față de criteriile pe care le aplică. Dar criteriile sunt oare chiar criterii de eficiență și eficacitate? În raportul pe care îl discutăm se vorbește de planificarea pe trei ani, care nu este neapărat un criteriu care se aplică întotdeauna. Trebuie, deci, să luăm măsuri pentru a reduce aceste termene Trebuie redusă durata procedurilor până la o durată care ni se pare rațională. Oare această planificare pe trei ani este cu adevărat necesară? Procedura de selecție nu este destul de dinamică din cauza acestor planificări îndepărtate. Apoi, în legătură cu numărul de laureați. Anumite criterii sunt destul de clare. De exemplu, o treime dintre candidați trebuie să fi reușit un concurs. Însă, dacă examinăm datele pe care le avem la dispoziție în aceste documente, constatăm că, de fapt, mai mult sau mai puțin 10% din persoanele de pe liste sunt recrutate până la urmă. Deci, dacă vrem cu adevărat să încurajăm uh, o participare mai largă la aceste concursuri, atunci e nevoie de o informare mai bună și o comunicare mai bună. Știm că există probleme cu interpreții din noile state membre, de exemplu. În loc să cheltuim uh, sume enorme de bani în alte domenii, ar trebui, de exemplu, să alocăm acești bani pentru formarea unor persoane care ar putea să fie recrutate în final. Și, uh, deci, ar trebui să schimbăm uh, raportul între numărul candidaților pe listele de rezerve și numele de, numărul de recrutări. Repartizarea geografică este și ea foarte importantă. EPSO trebuie, bineînțeles, să ține cont de principiul geografic, dar există aici o problemă. E vorba de repartizarea geografică între statele membre și între cetățeni. Bineînțeles că acest raport de forță nu poate să se schimbe de pe zi pe alta. Trebuie mai mult timp, probabil, pentru o modificare a acestor condiții. Atunci când vorbim de repartizarea geografică, trebuie să ținem cont și de alte criterii. În legătură cu timpul de așteptare, cu termenele, e nevoie de o transparență mai bună. Uh, pentru că dacă dorim să avem profesioniști calificați, nu putem să-i punem să, ascult, să aștepte 18-20 de luni pentru ca să afle dacă vor primi sau nu un uh, loc de muncă în instituții. Ar trebui, deci, ca termenele să fie mult mai apropiate. Ar fi nevoie poate de un termen oficial prin care o procedură să nu dureze mai mult de 9 luni și ca această procedură să fie cu adevărat transparente, ca toți candidații să fie informați de toate etapele procesului de selectare. Și în ultimul rând, vreau să vorbesc și de cheltuieli și de costurile recrutării prin EPSO. Avem 7100 uh, de euro ca uh, sumă de pe candidat recrutat. EPSO a recomandat o creștere a acestor costuri pentru o mai bună informare a, a candidaților, pentru o specializare a sistemului de informare și așa mai departe. Eu cred însă că ar trebui să controlăm mai întâi aceste cheltuieli și costurile pentru selectare, pentru ca să avem într-adevăr un raport între calitate și preț, pentru că costurile nu pot să crească într-o manieră nejustificată. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gresle! Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu aș, am câteva întrebări uh, față de președintele EPSO care este în sală cu noi și mulțumesc că a venit. Este într-adevăr uimitor cum funcționează statisticile și cum ne spun că, de exemplu, există țări care sunt mult mai um, de succes decât altele la aplicații. Știm foarte bine cât de atenți uită statele membre la toate aceste statistici. De exemplu, Belgia are 22% de, uh, la sută rată de succes și nu prezintă mai, multe candidați, mai mulți candidați decât Italia sau Germania sau alte țări. Ar fi deci interesant să aflăm de ce Belgia reușește, deci aplicanții belgieni, de ce reușesc să aibă mai mult succes în uh, această procedură decât alții. A doua întrebare pe care o am se referă la procedurile de selecție. Aceste criterii care se aplică la selecția personalului sunt foarte orientate către obiectivitate. Dar, în final, avem uh, o listă de rezervă, deci o listă potențială pentru recrutare. Dar mai interesant este apoi cum aleg diferitele servicii ale instituțiilor europene de pe această listă candidații. Aici aș vrea să știm mai multe lucruri. Aș vrea să știu cât de obiective sunt procedurile de uh, recrutare. Se pare că dacă nu cunoști pe nimeni în instituțiile europene, de fapt ai pierdut de la început. Poate că aceasta ar explica și cota de succes la recrutările belgienilor. Pe mine ce m-ar interesa este cum se selecționează de pe lista de rezervă persoanele care apoi vor lucra în instituții. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să dau acum cuvântul responsabilului EPSO, care este printre noi. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you, Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate doresc să mulțumesc uh, curții pentru raport și salut raportul curții de conturi, chiar dacă i-a fost foarte greu probabil să producă raportul în timp așa de scurt contribuția lor este foarte importantă. Situația cu care ne confruntăm este destul de neobișnuită. Sigur, noi uh, salutăm și uh, acceptăm recomandările curții, dar deja am pus în aplicare mare parte din ele și cele care încă nu au fost pus în aplicare acum vor fi cu siguranță în viitorul apropiat. În ce privește programul de dezvoltare al EPSO, credem că el este necesar. Foarte mulți dintre stimații uh, membri ai Comisiei de astăzi au uh, subliniat uh, importanța funcției de recrutare și sunt de acord. Trebuie să asigurăm un viitor și o bună calitate a funcționarilor în instituții. Însă modelul pe care ne bazăm acum este unul vetust, conceput acum 50 de ani și nu ne putem asigura că cu acest model îi recrutăm pe cei mai buni și pe cei mai inteligenți. Ce trebuie să facem este nu să creștem costurile, ci eficiența și eficacitatea. Trebuie să îi atragem pe cei mai buni, dintre care să îi selectăm pe cei mai buni. Și dacă este să privim spre viitor, sigur, um, am făcut față cu succes uh, provocării extinderii dar mai urmează și altele. Și probabil că în următorii 50 ani vom uh, constata că va avea loc o schimbare de generație. Foarte mulți dintre funcționarii se vor pensiona în următorii ani, mai ales în Parlament. Iar uh, evoluția demografică din Europa care de fapt este similară cu cea la nivel mondial, ne arată că nu vor exista suficienți absolvenți talentați și de vârf care să intre pe piața muncii în următorii 5-10 uh, ani ca să satisfacă nevoile de personal. Prin urmare, avem nevoie de un alt proces de recrutare, unul care să fie nu doar rapid și eficient, ci și foarte atractiv Dacă procesul nostru de recrutare este unul prea vechi, nu o să ne putem uh, atinge obiectivul și nu o să reușim să atragem talentele. Și actualmente se poartă un război pentru atragerea talentelor. S-a vorbit despre cele mai bune practici și uh, despre o comparație cu alte organizații de profil de nivel internațional. Noi am învățat din comparația cu ele, din cooperare și uh, programul de dezvoltare al EPSO ne va plasa într-o poziție mai bună pentru a-i atrage pe cei mai buni candidați și uh, a face asta mai rapid. Am uh, citit câteva dintre recomandări și n-am să le menționez pe toate, doar pe câteva. În ce privește comunicarea, sunt de acord, trebuie să facem un efort mai susținut decât în trecut pentru a uh, comunica și în afara uh, turnului de fildeș de la Bruxelles și Luxemburg. Trebuie să cooperăm mai mult cu statele membre și uh, nu există aici un conflict direct de interese între noi și statele membre și ele consideră că este de interesul lor să se asigure că cei mai talentați oameni ai lor ajung să lucreze aici, la instituții. Și noi avem exact aceeași dorință. Vrem să atragem oameni talentați din toate, sta toate statele membre. Deci lucrăm mână în mână cu statele membre pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă și avem o rețea foarte activă de experți în recrutare care se reunește de două ori pe an pentru a transmite acest mesaj. Elaborăm strategii în funcție de țară, strategii adaptate. De asemenea, ne adresăm universităților. Chiar în această săptămână facem uh, parte dintr-un um, eveniment internațional de recrutare de la Londra. De asemenea, am mai făcut un um, astfel de eveniment și în Germania tot în acest an. Deci, iată că încercăm să uh, oferim uh, orientare profesională în universități și vrem să oferim uh, informații în toate cele 23 de limbi. Și website-ul nostru va fi disponibil în 23 de limbi. Toate anunțurile sunt în cele 23 de limbi și astfel sperăm să ajungem la un um, la o categorie cât mai diversă și la mult mai mulți oameni. Desigur, ne confruntăm cu dificultăți, s-a vorbit despre acea uh, Uh, distribuție geografică dezechilibrată. Și aici am două comentarii de făcut. În primul rând, nu m-aș uh, gândi că problema pe care o avem actualmente cu această, acest dezechilibru se datorează strict uh, noi extinderi. Pentru că acest dezechilibru s-a constatat și în ultimii ani în Europa celor 12 și 15. Dar este adevărat că instituțiile sunt uh, atractive mai ales din cauza salariilor pe care le oferă. Deci, în uh, statele membre care sunt mai bogate și salariile sunt mai mari, este greu să atragem candidați. În plus, imaginea pe care o proiectează Uniunea Europeană și instituțiile sale în aceste uh, state membre diferă. În unele este mai frumoasă, în altele mai puțin. În ce privește laureații și modul în care sunt uh, gestionați. Sigur, s-au făcut lucruri bune, se mai uh, pot face încă multe altele. Aici uh, îmi depășesc mandatul meu de la EPSO pentru că este vorba de recrutare. Ce am făcut noi a fost următorul lucru. Ne-am asigurat că um, am selectat um, cam 13.000 de candidați de succes, dintre care 10.000 au fost deja recrutați. De fapt, am selectat de două ori mai mulți uh, laureați decât uh, posturi decât posturi uh, existente. Am selectat, de fapt, 20.000 de oameni. Restul sunt pe lista de așteptare și ei cred că nu au nicio posibilitate uh, realistă de a fi recrutați până la urmă. Această problemă se poate rezolva prin organizarea de concursuri anuale, să ne asigurăm că numărul de laureați selectat este uh, în concordanță cu numărul de posturi. Și asta, sigur, uh, și din motive financiare va trebui să colaborăm cu cei de la resurse umane, să planificăm strategic pentru ca ă, pe viitor laureații să aibă și șanse reale de a fi ă, recrutați în momentul în care sunt plasați pe lista de așteptare, să nu treacă mai mult de 12 luni până când sunt recrutați. Am înțeles că există câteva îndoieli cu privire la ă, selectarea lor ca titulari pe un post. Aceasta este o problemă mai veche. Mai întâi pentru că sunt uh, foarte mulți care renunță la slujba lor zilnică pentru a uh, prezida sau a face parte într-o comisie de câteva ori pe lună. Acest lucru nu funcționează și acest lucru duce la multele întârzieri pe care le avem. În fiecare concurs avem foarte multe întârzieri, luni întregi. Și apoi, nu există niciun fel de coerență. Fiecare comisie de selecție este nouă, fiecare are propriile sale criterii și standarde, care se schimbă de fiecare dată, iar candidații nu știu care este ștacheta. Această lipsă de coerență și de uniformitate se reflectă la nivelul instituții, care nu reușesc să recruteze candidații potriviți. Nu cred că este bine ca procesul de selecție să fie lăsat complet în mâinile unor amatori, indiferent cât sunt ei de talentați. Deci eu cred că cel mai bun lucru este, așa după cum a arătat și Curtea de Conturi, să specializăm comisiile. În ce privește concursurile, am uh, adoptat o abordare mai radicală nu doar că am trecut la 23 de limbi, ci pur și simplu am rescris toate regulamentele în loc de uh, volume întregi de texte, am uh, redactat un singur ghid care este folosit pentru fiecare concurs. Avem o versiune mult mai scurtă și mai clară a textului. Am uh, colaborat, desigur, și cu cei de la Departamentul de Traducere pentru a reduce cât mai mult greșelile evidente. Apoi, la Epson nu există mecanisme de recurs, spre deosebire de toate celelalte instituții. În cadrul EPSO am uh, instituit, deci, un mecanism intern de revizuire pentru ca cei care analizează înscrierea unui um, candidat să nu fie aceeași care îl și examinează. Iar în 2008, mediatorul european ne-a informat că există o reducere de 40% a numărului de plângeri depuse cu privire la administrație și o scădere cu 60% a cazurilor care necesită investigații suplimentare. Mediatorul a calificat aceste reduceri ca fiind spectaculoase și sunt de acord ele sunt o dovadă că am reușit să implementăm mecanisme care îi tratează mai uh, corect pe candidați. Și acum, dacă îmi dați voie, am să trec pe germană. În legătură cu obiecțiile, critica formulată că ar exista o discriminare a limbii germane, vreau să vă spun că în cazul EPSO nu e cazul. Avem procese de selecție pentru trei limbi, engleză, franceză și germană. Sunt în regim de egalitate a limbilor, nu există niciun fel de discriminare vis-a-vis -vis de limba germană. Toți uh, candidații Eh, trebuie să-și dea în cadrul eh, procesului de selecție și probele în cea de-a doua limbă, care poate fi engleză, franceză sau germană. Împărtășesc eh, obiectivul că trebuie să-i găsim pe cei mai buni candidați din toată Europa, nu trebuie să fie oameni mediocri, pentru că altfel instituțiile europene într-un viitor apropiat ar avea probleme. Sigur, că uh, nu trebuie să examinăm doar calitățile de logică, ci și de uh, cunoștințe generale și competențele profesionale ale candidaților și acesta va fi un fir roșu în programul de dezvoltare al EPSO. Vor exista teste de logică și pe viitor, dar nu exclusiv teste de logică. Iar atunci când avem 10, 20, 30 de mii de candidați, trebuie să găsim o formulă de a-i trece printr-o sită uh, și uh, la un moment dat ne vom baza și uh, uh, pe, procesul de self-selection, self-assessment, în momentul în care candidații vor vedea exact care este descrierea, fișa de post, vor trebui singuri să decidă sunt sau nu pregătit pentru a face față Uh, respectivului proces de selecție. Deci uh, vom introduce acest element de self-selection la un moment dat în procesul nostru de selecție. Dar vă garantez că pe viitor nu ne vom baza doar pe testele de logică. În ce privește echilibrul geografic, de ce belgenii sunt atât de uh, buni în procesele noastre de selecție? Întrebarea este foarte bună. Ar trebui <laughs> să îi uh, întrebăm pe cei care reușit uh, eu cred că procesele de selecție sunt atât de specifice, uh, examinează atât de bine conținuturile și uh, cunoștințele generale, încât oamenii care au acces la manuale, la cursurile pe care um, și uh, sindicatele din instituțiile noastre le oferă pe piață, deci oamenii care au acces la asemenea cursuri de pregătire și la asemenea manuale pe care le pot achiziționa și studia, au șanse mai mari după aceea să facă față la concursuri. Pentru că, de fapt, aceste cursuri sunt accesibile oamenilor care locuiesc la Bruxelles. Și sigur că din acest punct de vedere există un fel de discriminare. Uh, poate că pe viitor vom testa mai degrabă competențe decât cunoștințele și răspunsurile la cele 250 de întrebări pe care ei le pot găsi în manuale despre Europa. Modul în care vom testa pe viitor va putea constitui o bază mult mai fericită. Pentru că uh, în clipa de față, sigur, explicația era că cei care locuiesc la Bruxelles au mai degrabă acces la aceste cursuri manuale pregătitoare. Eu aș spune că pe viitor ar fi uh, foarte bine dacă absolvenții de facultate ar avea direct acces la uh, posturile care au fost scoase la concurs este vorba despre laureații de concurs. Și revenim acum la limba engleză în ce privește întrebările care au rămas. O planificare pe trei ani mi se pare absolut necesară și uh, lansarea de competiții într-un ciclu anual uh, s-ar putea să creeze anumite probleme pentru că în clipa de față se lansează, se scot la concurs postul doar atunci când apare uh, o uh, situație acută, o necesitate de recrutare acută. Ei bine, uh, în ce privește selecția, uneori sunt câte 10.000 de candidați din care trebuie să selectezi 1.000 pentru eficientizare. Noi uh, vom uh, avea aceste procese uh, de selecție la un interval de cinci sau de 9 luni și vom încerca să nu le extindem pe o perioadă foarte lungă de examinare. Nu a fost întotdeauna uh, ușor să colaborăm cu toate serviciile care uh, sunt legate de EPSO. Eu cred că instituțiile trebuie ele însele să schițeze profilul uh, candidatului ca să ne ajute și noi să găsim uh, o uh, masă critică uh, care să ne permită uh, să devenim competitivi în selecție. Noi știm însă care este bugetul nostru și încercăm să ne încadrăm în acest buget, vom încerca să eficientizăm procesul de recrutare, nu să solicităm costuri și mai mari, dar 7.000 uh, de euro uh, pentru recrutarea unei pentru recrutarea unei persoane, nu știu dacă înseamnă până la urmă uh, să operezi eficient. Foarte important este să uh, vedem care este și eficiența persoanei recrutate și să existe posibilitatea la un moment dat ca să te și desparți de cineva care nu se dovedește a fi adecvat pentru uh, postul pe care îl ocupă. Eu mă bazez pe susținerea uh, dumneavoastră pentru ca noi să putem să ne elaborăm un proces de selecție mult mai eficient pentru toate instituțiile europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă dorește să mai intervină cineva, dacă nu, trecem la punctul Următor, raportul special numărul 11 pe 2009 al Curții de Conturi Europene, intitulat Sustenabilitatea proiectelor Life Natura și gestionarea de către Comisie a acestora. Dau cuvântul uh, domnului Cațamias din partea Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte. Este prima noastră întâlnire de la alegerea noului Parlament în vara aceasta. Dați-mi voie să vă urez uh, dumneavoastră tuturor mult succes în activitatea care vă așteaptă. Și, uh, de asemenea, Mm, vom avea nevoie de forță și de curaj pentru a ne putea asuma obligațiile care ne revin și vis-a-vis de statele membre. Un număr de eh, deputați sunt noi în Parlamentul European. Și ca atare mi-am pregătit prezentarea de astăzi, ținând seama de acest aspect. Proiectul acesta LIFE uh, este destinat uh, protecției mediului înconjurator și este un instrument financiar european, poate unul dintre cele mai importante. Este un instrument esențial pentru a pune în practică politica europeană vis-a-vis -vis de mediul înconjurător. Proiectele LIFE au început în 1992 și au continuat după aceea și prin intermediul altor instrumente LIFE. În clipa de față ne aflăm din cea de-a treia fază care se numește LIFE 3 pentru perioada 2000-2006. Dotarea financiară a fost de 957 de milioane de euro, iar noua fază LIFE, care acum se numește LIFE Plus, a avut alocată suma de 2 uh, miliarde 143 de milioane de euro pentru perioada 2007-2013. Obiectivul auditării a fost să evaluăm eficiența, eficacitatea gestionării exercitate de către comisie pentru creditele Life 3, deci pentru perioada 2000-2006. Life 3 sau Life 3 Natură pentru diferitele faze ale proiectului pentru a vedea care au fost rezultatele și în același timp să exercităm un control asupra procedurii de selecție pentru noul proiect Life Plus care se referă la perioada următoare 2007-2013. Observațiile curții vor fi cu siguranță foarte importante pentru această nouă perioadă, pentru că problemele legate de durabilitate care au fost analizate sunt preluate și în noul instrument Life Plus. În ce privește perioada 2000-2006, noi am finanțat prin proiectul Life Natura 434 de proiecte cu uh, suma de 436 de milioane de euro în 26 de state membre. Asta înseamnă că fondurile comunitare au reprezentat aproape un milion de euro pe proiect. porțiunea natură și biodiversitate au dispus de 850 de milioane de euro pentru perioada 2007-2013. Cu alte cuvinte, noi am dublat practic suma proiectelor anterioare. Life Natura cofinanțează proiectele din statele membre mai ales uh, în cadrul rețelei Natura 2000 pentru protejarea speciilor și habitatelor. Iar aceste proiecte trebuie să uh, contribuie la difuzarea celor mai bune practici în ce privește uh, conservarea naturii. Activitatea auditului preliminar desfășurat a ă, demonstrat că gestionarea proiectului Life Natura a fost o procedură cât se poate de complexă, pentru că proiectele financiare au ținut seama de situațiile diverse care există la nivelul Uniunii Europene au avut diverse tipuri de beneficiari, au avut un impact durabil asupra conservării speciilor și habitatului și au avut și o valoare adăugată, având în vedere diseminarea rezultatelor obținute. Trebuie să tragem concluzii, să vedem care sunt cele mai bune practici care au fost aplicate. Începând cu anul 1992, când programul a debutat, Comisia a dezvoltat și și-a îmbunătățit sistemul de management și de control, ținând seama de rezultatele auditărilor precedente efectuate de curte și mai ales de rezultatele raportului special numărul 11 din 2003. Rezultatele acestei auditări au fost uh, obținute uh, inclusiv prin misiunile în 35 proiecte în 6 state membre, Belgia, Germania, Italia, Slovenia, Spania și Regatul Unit. Iar după aceea am efectuat de asemenea vizite, în, am avut întâlniri cu evaluatorii de proiecte privind divers, prezervarea diversității biologice, inclusiv în cadrul contractului cu Agenția Europeană pentru Mediu Înconjurător, pentru că ei toți sunt partenerii apropiați ai Comisiei în ce privește managementul dezvoltării în probleme de mediu înconjurător. Concluziile auditului au fost că pe plan global, proiectele care au fost auditate au contribuit la protejarea speciilor și habitatelor în uh, cadrul uh, proiectului Natura 2000. Stat, activitatea voluntarilor um, în statele membre care au colaborat cu asociațiile pentru protejarea biodiversității a fost esențială. Dar s-au constatat și insuficiente în diversele faze de gestionare a proiectelor și ele uh, influențează inclusiv uh, valabilitatea rezultatelor. În ce privește procedura de selecție, nu dispunem de suficiente elemente în ce privește uh, durabilitatea pentru a evolua proiectele Life Plus. Pentru că procesul luării deciziilor de multe ori a fost prea uh, îndelungat. De asemenea, nu ne-am concentrat suficient asupra rezultatelor proiectelor iar uh, contractele uh, de gestionare nu au fost puse în practică. În cea de-a treia fază a acestor proceduri, în ce privește diseminarea rezultatelor, uh, nu am putut pune la dispoziția persoanelor interesate toate informațiile necesare care ar fi putut să aducă o valoare adăugată Um, nu au fost uh, distribuite informații tuturor celor direct interesați ca atare, nu s-au putut trage concluzii privind cele mai bune practici și în legătură cu informațiile tehnice și științifice necesare. În cea de-a patra etapă a întregii proceduri, eh, gestionarea pe termen lung a proiectelor, Comisia dispune de prea puține informații în legătură cu rezultatele acestor proiecte care au fost finanțate pentru că nu există multe proceduri ex post care să permită să avem un follow-up al eficienței realizării proiectelor finanțate nu avem suficienți indicatori adecvați pentru a evalua rezultatele. Pentru a trage o concluzie, domnule președinte, chiar dacă uh, nu putem să vorbim despre realizarea de mm, progrese importante din momentul introducerii proiectului LIFE în 1992. Există deja un sistem de control uh, din partea Comisiei, pentru a putea avea certitudinea că măsurile pe care Comisia Europeană le-a luat pentru a finanța aceste proiecte sunt eficiente, noi va trebui să continuăm monitorizarea până la finalizarea proiectelor. Comisia va trebui să acționeze astfel uh, încât doar proiectele ce, care s-au dovedit a fi cele mai bune să poată fi continuate și să punem în practică structuri organizaționale și financiare pentru ca proiectele finanțate de Uniunea Europeană să poată să exercite o influență durabilă. Ca atare, Comisia trebuie să țină seama de diversi factori care sunt legați de aspectele de durabilitate, pentru ca rezultatele studiilor să poată fi îmbunătățite și difuzarea lecțiilor pe care putem să le tragem să poată să îmbunătățească aplicarea proiectelor până la plata finală. În, în final, voi încheia, domnule președinte, scurta mea intervenție, mulțumind în numele meu și în numele colaboratorilor mei Uh, comisiei dumneavoastră pentru controlul bugetar, uh, pentru a putea să uh, vorbim aici. Mulțumim pentru buna colaborare, mulțumim și comisarului responsabil care a acționat cu noi într-un spirit cât se poate de constructiv. Mulțumesc acum doamnei Liana Ivanova. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc și eu în engleză pentru că am primit și eu documentația în ultima secundă și n-am avut timp să traduc. Toată activitatea a fost în engleză, deci voi face și prezentarea aceasta în engleză. În primul rând aș vrea să felicit Curtea pentru raportul său uh, relevant și foarte la obiect, plin de concluzii interesante. Mi se pare un subiect foarte interesant pentru că se referă la instrumentul financiar european pentru mediu cel mai important pe care îl avem. Iar um, fondurile pentru acest program sunt substanțiale. S-a spus înainte că proiectele din Life Natura avem până la pat, uh, conțin până la 460 de milioane de euro și uh, de asemenea alte proiecte în Life 3 până la 1,3 milioane de euro. De asemenea, 100 Uh, mai multe milioane de euro au uh, fost uh, investite pentru a vedea, pentru a ține cont de criteriile de selecție, de exemplu în Life Plus. În Life Natura s-au investit de asemenea foarte mulți bani pentru a analiza procedura după care se desfășoară aceste proiecte. După ce voi vorbi de concluzii și recomandări, vă voi vorbi și despre câteva date istorice în acest proiect, pentru că acest raport nu este primul care s-a întocmit de către curte. În 2003 am avut un raport în care s-au analizat investițiile făcute în acest program și efectele pe termen lung. Comisia a vorbit despre mai multe recomandări ale curții și a abordat aceste recomandări concret, însă înainte de raportul special inclus în raportul anual din 2004, am constatat că nu toate recomandările curții fuseseră puse în aplicare. Pentru a putea spori efectivitatea aplicării fondurilor și investiției fondurilor uh, în acest program, ar fi fost nevoie de o analiză pe faze. Procedura de selecție întâi, apoi implementarea și gestiunea proiectului, apoi diseminarea informațiilor, rezultatelor și patru managementul pe termen lung al contractelor. Costurile uh, acestor activități pe termen lung și sustenabilității lor a fost esența acestui raport de auditare. Aș dori de aceea să clarificăm definiția sustenabilității, fiind dat că acest cuvânt apare în directivele care sunt, uh, se află la baza acestui raport. Un element foarte important al durabilității este elementul de rezultat, adică dacă proiectul respectiv restaurează habitatul natural, dacă contribuie la îmbunătățirea acestuia și la o menținere a diversității speciilor. Acesta a fost unul din criteriile esențiale. Apoi, uh, un alt element este elementul de timp, dacă proiectul poate să continue pentru într-un viitor apropiat și dacă contribuie la o diseminare apropiată potrivită a speciilor. O altă importantă categorie de analiză ar fi uh, măsurile care trebuie luate pentru ca proiectul să persiste. Aș vrea prin acesta să subliniez cât de eficientă um, este gestiunea proiectelor, pentru că dacă ne uităm la procedura de selecție, în primul rând vom vedea că auditul curții arată că factorul de sustenabilitate a jucat un rol foarte important în Life Plus și în procesul de decizie, de asemenea, în aceste proiecte. În ceea ce privește implementarea și gestiunea rezultatelor, nu s-a concentrat, raportul nu se concentrează destul pe um, planurile de gestiune, pe um, și pe împiedicarea, um, pe înlăturarea piedicilor în, caz, în drumul sustenabilității, în calea sustenabilității. Acesta rămâne în continuare așadar um, foarte import, un criteriu foarte important. Să vă dau și un exemplu al unor probleme care nu lucruri care nu funcționează, a unor măsuri care nu au fost eficiente. Finanțarea unui produs, unui proiect care, de exemplu, um, dorește reducerea impactului dintre păsări și cablurile de electricitate sau impactul electromagnetic asupra acestora. S-a um, lansat un proiect de înlocuire a um, rețelelor de înaltă tensiune cu unele care să fie mai ecologice. Dar, din păcate, clădirile uh, la care erau uh, legate aceste cabluri nu, au mai, nu mai erau folosite, așadar nu s-a putut înlocui uh, sistemul uh, de electricitate din acest loc. Așadar, iată un exemplu foarte simplu de ce nu funcționează întotdeauna măsurile. O altă, a treia fază este diseminarea rezultatelor. O analiză individuală a proiectelor nu se face întotdeauna, chiar dacă cea mai bună practică a fost identificată, dar informația nu este întotdeauna pusă la dispoziția publicului interesat în afară de uh, cel care se află în vecinătatea produsului. De asemenea, deși Comisia a inițiat mai multe activități, cum ar fi uh, o bază de date pentru proiectul Life, un website, uh, mai multe publicații sau un news alert, beneficiarii proiectului nu uh, au, au fost incitați să pună la dispoziție materiale audiovizuale, dar totuși nu s-a făcut uh, nicio referire la informații tehnice detaliate. Aceasta nu este în continuare la dispoziția publicului larg. Toate cunoștințele care au fost uh, obținute depind în continuare de comunicarea în proiect acesta variază de la loc la loc. Deci există în continuare dificultăți care se repetă și uh, informația uh, despre greșeli și erorile în acest proiect nu sunt întotdeauna bine fructificate. Un important element uh, legat de durabilitate și efectul acesteia este managementul pe termen lung al rezultatelor proiectului. Fiind dat că în majoritatea cazurilor rezultatele proiectelor nu pot decât să fie analizate după ce se face plata finală a proiectului, deci nu există nicio procedură de analiză ex post pentru um, evaluarea finanțării în, după plată. Deci, fiind dat că acest lucru se întâmplă, Comisia nu are destulă informație cu privire la aceste efecte ex post. Iată deci câteva erori, câteva lipsuri în proiecte pe care le-am identificat și de aceea acum voi trece la comentarii și recomandări pe care aș dori să le includem în raportul, uh, proiectul de raport pentru descărcarea comisiei. În primul rând, salut raportul contur, uh, Curții de Conturi și a, uh, a, concluziile acesteia. Să notăm că proiectul Natura Life a contribuit la eforturile în domeniul mediului al statelor membre și a dus la o mai mare angajament al uh, societății civile pentru protecția florei și faunei și a habitatului. Vreau de asemenea să menționez că acest proiect uh, LIFE a, presupus o implicare puternică din partea statelor membre, deși uh, resursele pentru acest proiect uh, necesită și uh, garantarea faptului ca ele să fie bine aplicate, să fie aplicate în scopul pentru care au fost alocate. Vreau să cer Comisiei să revizuiască modelul său de selectare pentru a putea um, da un impact mai puternic um, propunerilor pe care le face și pentru a scurta procedura de selecție în, uh, a proiectelor. Mi se pare foarte important ca în scurtarea procedurii de selecție să se țină cont de faptul că se iau toate măsurile necesare care să nu submineze sistemul de evaluare în același timp. Aș cere Comisiei să colaboreze și cu Agenția Europeană pentru Mediu și cu Agenția pentru uh, Diversitatea Bio, Biodiversitate pentru a include toate aceste propuneri care țin de durabilitate și de asemenea și criteriile de monitorizare a rezultatelor. Pentru că aceste două instituții au uh, know-how-ul care să poată să ajute Comisia în această evaluare. Cer de asemenea Comisiei să ia inițiativă pentru a îmbunătăți gestiunea proiectelor cu privire la rezultatele acestora și pentru a dezvolta un sistem de criterii și indicatori uh, adecvat pentru a monitoriza rezultatele acestor proiecte. Aș vrea de asemenea să invit Comisia să își revizuiască strategia de comunicare și să ține cont mai ales de repartizarea informațiilor și a lecțiilor învățate din greșeli și să se asigure ca beneficiarii să ofere mai multe de detalii tehnice cu privire la metodele pe care le folosesc, la lecțiile pe care le-au învățat uh, din greșeli și la uh, schimbul de cele mai bune practici. Vreau de asemenea să vă spun că dacă este necesar, cofinanțatorii naționali ar trebui și ei să susțină rezultatele proiectului pe timp de o perioadă determinată după finalizarea proiectului și uh, respectarea obligațiilor contractuale ar trebui să fie în continuare un uh, lucru monitorizat care să fie acompaniat de sancțiuni în cazul de eșec. Cer și statelor membre care sunt coresponsabile de conservarea naturii și de proiectele de biodiversitate să colaboreze între ele pentru a schimba cele mai bune practici în acest domeniu. Și, în ultimul rând, dar de asemenea foarte important, aș cere Comisiei să introducă un follow-up sistematic pentru uh, o perioada de după finanțare pentru a vedea dacă finanțarea a fost folosită în mod corect și dacă există un impact durabil al acestor proiecte după a punerea lor în aplicare. Aș uh, recomanda un sistem de indicatori pentru a putea evalua aceste rezultate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. A cerut cuvântul domnul Wojciechowski care însă nu mai e în sală, cred că a plecat, de aceea i-aș da cuvântul acum comisiei domnului Zaltic. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, vreau să întâmpin și eu aici să salut poziția Curții de Conturi așa cum este exprimată în raport. Curtea de Conturi consideră într-adevăr că Comisia și-a îmbunătățit sistemul de management și de control de la începutul programului din 92. Am să vă dau pe scurt câteva elemente pentru a arăta că și Comisia împărtășește acele principii de bază pe care le enunță Curtea în raportul său. Anume că de fapt, un proiect live începe să prindă ființă în momentul în care se încheie, pentru că este acel tip de activitate în care faci investiții pe mai mulți ani, iar rezultatele se văd abia după câțiva ani sau chiar după 100 de ani. Am investit foarte mult din timpul și din capacitatea noastră intelectuală în aceste proiecte și vom continua, mai ales am vrut să ne asigurăm că proiectele vor fi uh, gestionat astfel încât să livreze rezultatele la timp și că după ce proiectul se încheie oficial, rezultatele sale vor uh, continua să existe, adică natura va fi în continuare conservată și că habitatele și speciile vor fi protejate. Am câteva exemple practice de activități recente pe care le-am uh, desfășurat uh, pe care le-a desfășurat Comisia în urma recomandării Curții de Conturi. Unitatea LIFE a fost împărțită în două, acum există două astfel de unități. Acest lucru s-a întâmplat recent, acum două săptămâni. Deci avem o unitate LIFE uh, Natura și una LIFE Mediu. Astfel am pregătit uh, calea pentru o mai bună separare a sarcinilor, pentru că fiecare unitate se uh, Uh, concentrează pe aria sa de specialitate. Am lansat o consultare informală a comitetelor pentru a uh, revizui procedura noastră, pentru a scurta procedura cu două-trei luni, ceea ce ar fi uh, un progres semnificativ. De asemenea, vrem să folosim metode care au fost folosite și de alte direcții generale, precum Direcția pentru Cercetare, pentru că vrem să ne focalizăm atenția pe cele mai bune proiecte, pe proiectele care aduc cea mai mare valoare adăugată în Uniunea Europeană. Și apoi vom continua să diseminăm rezultatele muncii noastre. Ne-am îmbunătățit foarte mult website-urile Vrem să punem la punct o bibliotecă online în care să se poată găsi uh, toate informațiile și toate publicațiile generate de diversele proiecte. De asemenea, vrem să stabilim cerințe mai clare pentru beneficiari, pentru că vrem să ne asigurăm că atunci când beneficiarii ne raportează, să ne comunice tot uh, ce dorim, tot ce trebuie să diseminăm apoi ulterior și ne concentrăm atenția și asupra rețelelor, acel networking. Vrem să um, facem um, cât mai multe seminarii, ultimul l-am ținut în Italia și vrem să stabilim obligația pentru proiectele Life Natura să aibă și această componentă de networking ca o activitate obligatorie de diseminare a rezultatelor. Cine ar putea să disemneze cel mai bine rezultatele decât chiar beneficiarii ei pot să spună cel mai bine ce au făcut. În ce privește partea de expost, în 2002 am publicat uh, o lucrare numită uh, Life After Life, adică un flashback al tuturor proiectelor desfășurate de noi. Acolo am arătat că ne interesează ce se întâmplă și după finele proiectului și în acea cărțulie am um, definit o metodă uh, de a aborda un proiect și de a identifica ceea ce a reușit să facă proiectul până la sfârșit, aplicând indicatori calitativ și cantitativ. Trebuie să recunosc însă că această activitate de follow-up destul de lungă a fost uh, destul de laborioasă pentru că a trebuit să monitorizăm ani mulți de activitate. Și să vă dau un alt exemplu practic, am uh, crescut numărul de vizite ex post pentru echipele noastre de monitorizare de la 10% la 15%, ceea ce demonstrează că noi uh, suntem interesați de ce se întâmplă și vrem să ne sporim eforturile. Per ansamblu, suntem de acord cu toate recomandările din raportul Curții de Conturi și modul în care sunt uh, formulate de raportorul Parlamentului. Avem o singură îngrijorare pe care vreau să o exprim, anume acest concept de a înscriere în contractul de finanțare obligația de a menține pe perioade scurte, după finele proiectului, uh, faptul că rezultatele proiectului se vor perpetua. Cred că ce putem face noi, sau maximul pe care îl putem face în termeni contractuali, este să instituim o obligație legală cu privire la mai multe dintre componentele uh, unui program LIFE. De exemplu, achiziția de terenuri. Achiziția de terenuri a fost întotdeauna foarte strict reglementată și urmărită chiar de la ani distanță după încheierea proiectului. Există o obligație foarte strictă și cu privire la bunurile durabile, Uh, precum infrastructura. Și apoi ne interesează foarte mult să ne asigurăm că planurile de management elaborate în timpul proiectului vor fi uh, adoptate în mod legal după ce proiectul se încheie și în multe cazuri am constatat că ele nu au fost adoptate pe cale legală. Deci cam astea se pot face. Și un alt lucru care se mai poate reglementa este costul personalului. Deci ca beneficiar, dacă vrei ca după ce proiectul să se încheie, să te asiguri că rezultatele proiectului vor continua, trebuie să ai un personal pe care să te poți baza. Iar acest lucru a fost verificat de serviciul competent împreună cu comisia. Acest lucru este practic imposibil de impus din punct de vedere juridic ca o obligație contractuală însoțită de sancțiuni. Credem însă că se poate adopta o abordare pozitivă, așa cum se spune la prima recomandare a raportului Curs de Conturi, putem să încercăm uh, un fel de discriminare pozitivă în favoarea uh, proiectelor care arată un nivel mai mare de siguranță și de durabilitate atunci când facem procesul de selecție și probabil că aceasta este rețeta succesului. Și în fine aș mai menționa un lucru, experiența noastră și raportul curții arată că în realitate foarte multe dintre proiectele live care sunt abandonate Deci, foarte uh, multe dintre proiectele care ar fi în mod obișnuit abandonate în alte programe Iată că la noi ele sunt păstrate, nu se renunță la ele. Deci credem că avem o rată mare de succes pe ansamblu. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Aveți cuvântul. Aș vrut să-i mulțumesc domnului Cațamias și colaboratorilor săi, spune domnul Gaier, și să mulțumesc doamnei Ivanova pentru documentul de lucru elaborat am avut ocazia să-l parcurg și cred că toate punctele esențiale care au fost criticate sunt justificate, dar am totuși două întrebări pe care aș dori să le adresez reprezentantului Comisiei. În raportul Curții de Conturi se spune că valoarea criteriilor de durabilitate în cadrul programului a fost diminuată și ca atare propunerile pentru toate cele trei părți ale programului LIFE sunt evaluate eh, conform acelorași standarde. Tocmai acum, eh, Curtea de Conturi critică faptul că prin aceste evaluări simultane, aspectele de durabilitate au avut de suferit. Ei bine, Uh, prin această. Uh, eu, uh, dacă mă uit la tabelul curții de conturi, în care se fac evaluări procentuale ale durabilității, respectiv nu se mai fac evaluări procentuale privind durabilitatea pentru cel de-al doilea program. Și dacă mai citesc și că transmiterea de informații a ceea ce putem învăța din programul LIFE este insuficientă, atunci apare, bineînțeles, îngrijorarea că ceea ce am încercat noi să uh, punem la dispoziție prin fonduri europene în programul LIFE se cam risipește și s-ar putea ca să nu existe în statele membre dorința de a continua programele, proiectele de acest tip LIFE. 15% din proiecte au putut să mai fie evaluate de către comisie. Aș vrea să știu în ce măsură bugetul programului ar trebui să fie uh, extins pentru ca asemenea ă, examen, examinări tip follow-up prin vizite la fața locului să poată să aibă loc. Mulțumesc foarte mult. Acum, doamna Gresle. Mulțumesc. Life Plus, după părerea mea, a contribuit esențial ca una din măsurile foarte controversate uh, ale Uniunii Europene să poată fi totuși aplicată cu succes într-unul din statele membre, în țara mea. Era vorba despre bani care au fost puse la dispoziție inclusiv uh, pentru um, experți și pentru voluntari. În ce privește directiva pentru cercetare, în continuare a ceea ce a spus domnul Gaier, care credeți că va fi în perioada următoare necesarul de fonduri? Pentru că eu cred că sumele vor trebui mai degrabă suplimentate decât diminuate în anii următori. Mulțumesc! Mulțumesc, spune următoarea vorbitoare. Și eu sunt puțin uh, preocupată ca și colegii mei în legătură cu aceste fonduri. Cetățenii nu vorbesc, de fapt, despre nivelul acestor sume. În campania electorală uh, s-a vorbit mult despre mediul înconjurător, dar uneori uh, măsurile au și efect de bumerang. Noi uh, nu vrem neapărat să avem probleme atunci când uh, trasăm uh, o autostradă și trebuie la un moment dat să evităm anumită regiune pentru a proteja un anume gândac sau un anume fluture. Apar diverse probleme de genul acesta în intenția de a proteja speciile, de a proteja flora și fauna. Care este raportul din acest punct de vedere eh, între eh, obiectivele noastre și eh, concepția de durabilitate. Sigur că trebuie să ținem seama de uh, mediul înconjurător, dar dacă la un moment dat stopezi finanțarea dezvoltării unei regiuni, dezvoltării infrastructurii, s-ar putea ca efectul la cetățeni să fie mai degrabă cel pe care nu ni-l dorim. Iar acum răspunsul la întrebările formulate. Având în vedere întrebările formulate, încerc să le iau la rând. Criteriile privind durabilitatea au fost reduse, având în vedere impactul procesului de selecție. În momentul în care am elaborat instrumentul LIFE, procesul de selecție s-a făcut uh, într-un singur mod. Sperăm ca să existe o revizuire pentru actuala rundă. Nu mai este posibil pentru că criteriile de selecție au fost deja publicate și trebuie să ținem, să le respectăm dacă tot le-am publicat putem uh, să mai modificăm ceva, poate în legătură cu interpretarea acestor criterii. Dar pentru următoarea rundă de selecție, uh, inclusiv uh, pentru înaintarea proiectelor, cred că putem să operăm îmbunătățiri. În ce privește diseminarea informației, eu cred că ea nu este satisfăcătoare în clipa de față. Eu m-am ocupat de proiectul LIFE care a demarat în 94 și știu că în 95 deja s-a spus că informarea este insuficientă. Uh, cred că um, vom întâmpina probleme și în perioada următoare, poate chiar în următorii 20 de ani. Sigur că putem spune că noi, la nivelul Comisiei, am depus eforturi substanțiale în acest domeniu. Acest lucru uh, este cunoscut și a fost reflectat și în diversele evaluări care au fost făcute pe marginea instrumentului LIFE. În același timp, însă, trebuie să fim conștienți de faptul că există posibilități de îmbunătățire semnificative prin uh, extinderea web, informațiilor pe website, prin organizarea de workshop-uri. Problema comunicării uh, cred că trebuie să fie o trecere de la o simplă diseminare de informații la o comunicare coerentă pentru a ajunge la cel care este direct interesat de a obține aceste informații. Și din acest punct de vedere, noi facem în clipa de față investigații pentru ca această activitate de comunicare să fie orientată și sectorial uh, înspre cei care sunt în cunoștință de cauză și care pot de asemenea să vorbească și să împrăștie informațiile pe care uh, le obțin. În ce privește acest monitorizare ex post, 50% dintre proiecte sunt în clipa de față, 15% dintre proiecte, mă scuzați, sunt în clipa de față monitorizate ex post și probabil că vom extinde la un moment dat campania astfel încât uh, într-o perioadă de 5 până la 10 ani să putem face o monitorizare 100%. În realitate, um, acești 15% sunt o mică parte a ceea ce putem face noi. În cadrul proiectului LIFE avem puține informații uh, care ne vin dinspre beneficiari. Oricum, noi uh, în clipa de față prin noul proiect Life Plus. Uh, cred că vom putea avea uh, reacții um, care să ne permită o monitorizare ex post. Toate proiectele sunt uh, vizitate cel puțin o dată de către experți pentru a vedea cum sunt implementate a fost o întrebare în legătură cu nivelul cererii care a crescut recent. Trebuie să vă spun că criza financiară a lovit și acest sector ca și multe alte sectoare și ca atare cererile în ultimii ani au scăzut. Este valabil pentru Life Nature. Dar Life Nature se alimentează 100% din fonduri publice. Iar când uh, fondurile publice uh, devin insuficiente, atunci statele membre stabilesc alte accente, alte priorități și devine mai dificil să atingi și să obții sumele necesare. Deci, în clipa de față, Life Nature ar trebui să devină mai flexibil uh, și mai puțin legat de contracte ferme. Iar, pe de altă parte, durabilitatea și uh, rezervele formulate aici de către parlamentari privind durabilitatea. În realitate, raportul Curții de Conturi reflectă faptul că durabilitatea nu s-a aflat neapărat sau nu este pusă sub semnul întrebării pentru că aceste proiecte sunt de fapt durabile. La modul general, eu aș putea vorbi o jumătate de oră despre aspectele de durabilitate ale Life Nature, dar Vă voi da doar câteva exemple. În 1995, directiva privind habitatele, articolul 6, menționa că statele membre trebuie să furnizeze o listă în cadrul proiectului Natura 2000. Cinci țări, Italia, Spania, Grecia, Portugalia și Irlanda au efectuat această listă. Italia a fost prima țară care în 95 a prezentat o listă cu rezultatele acestui proiect. Noi am construit și ne bazăm pe această listă încă din 1995. Atât de mic cum este instrumentul Life Nature, are totuși un impact serios prin uh, politica pe care o stimulează. Un alt exemplu pentru colegul nostru din partea Curții de Conturi, constituie Grecia. Grecia în 1992 nu a avut niciun fel de ONG-uri la dispoziție care să poată fi în măsura de a dezvolta și de a implementa proiecte de protecție a mediului înconjurător. Dar la 10-15 ani după aceea sunt câteva ONG-uri care pot fi cooptate în colaborare. Deci această Um, capacitate și, sau capacitare uh, este durabilă, credeți-mă. Mulțumesc foarte mult! Vă amintesc că următoarea reuniune a Comisiei uh, va uh, prezenta decizia privind curții de conturi pentru 2008, iar după aceea vom avea reuniuni vom avea o dispoziție de altfel și la o, un autobuz pentru a face o vizită la Curtea de Conturi, iar acum facem o pauză de 30 de minute. E, pentru a putea găsi o soluție pentru criteriile de prioritate. Curtea de conturi are nevoie de lista noastră. Uh, iar în ce privește comisia, voi spune că am făcut un proiect de cinci puncte din partea secretariatului pentru ca în următoarele 30 de minute să găsim o soluție. La ora 12 ne întâlnim din nou în această sală pentru cinci minute.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 Siamo solo io e lei. Allora io direi di eh, giusto prendere un attimo la parola, poi andiamo via. Mi hanno informato eh, che... Foarte pe scurt, înainte să ne despărțim, am fost informat că reuniunea grupurilor a analizat lista de priorități înaintată curții de conturi și fiecare grup a venit cu propria sa listă. Socialiști democrații, ALDE, de exemplu, au um, două puncte în comun, regulamentul financiar, îmbunătățirea și simplificarea lui și rata tolerabilă de erori în ce privește comisarii, secretariatul va redacta, va elabora o listă pe șapte puncte esențiale, însă veți primi această notă de la secretariat. De asemenea, curtea OLAF pregătește un cod de conduită, o listă a beneficiarilor și, cum spuneam, acea arată tolerabilă a erorii. Acum cred că nu mai avem timp să stăm pentru că autobuzul pleacă la 12.30. În orice caz veți primi lista completă din partea secretariatului. În ce privește Curtea de Conturi, îi vom uh, da o listă separată, anume cea pregătită de grupuri. Mulțumesc!